Panie Przewodniczący! Witam Państwa bardzo serdecznie. Wznawiam posiedzenie. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textul spre adoptare sunt deja disponibile. Am primit declarația Consiliului la prima lectură, regulamentul privind normalizarea întreprinderilor feroviare și deschiderea